investiții referitoare la pescuitul în zona acordului CGPM. Dacă sunteți interesați să-mi spuneți, dacă nu interesează pe nimeni, să-mi dați de știre. Deci, 8 decembrie 2014. Iată că pentru web streaming trebuie să folosesc microfonul celălalt. Bun, Parlamentul European și-a adoptat uh, raportul în primă lectură în plenară la 13 ianuarie 2015 și raportor uh, pe fond este colegul Gabriel Mato. Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură uh, în 13 iulie, iar după două triloguri, textul s-a semnat la, s-a prezentat, mă scuzați, Comisiei PEș pentru aprobare și a fost aprobat cu o mare majoritate. Astăzi eh, avem prezentarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură a Parlamentului. Data limită de depunere de amendamente este 24 septembrie la ora 12 noaptea și are cuvântul domnul Mato, ca raportor. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint, ați spus foarte bine deja tot ce este important. Am avut mai multe întâlniri, două trialoguri, am reușit să ajungem la un acord. Adevărul este că acordul a fost aproape unanim cu Consiliul și cu Comisia. Comisia a nuanțat câteva chestiuni la urma urmei și o declarație care clarifică câteva lucruri care îngrijorau Comisia vis-a-vis -vis de deciziile luate de colegislatori. Principala problemă cu care ne-am confruntat în dezbatere a fost utilizarea mecanismelor legale utilizate ca anumite state membre să poată primi derogări. Și aici era vorba de alinierea cu practica Comisiei. Mai ales în ceea ce privește traulele și uh, celelalte instrumente de uh, pescuit din Marea Neagră și din Marea Mediterană. Acordul la care am ajuns este un compromis acceptat de toate instituțiile, cum că statele membre, într-o perioadă de trei ani, pot să facă proiect, proiecte în baza regionalizării. Această oportunitate a fost foarte bună ca să ne gândim mai bine la această problemă. Statele membre care au planuri de gestiune deja puse în aplicare le pot folosi și cele care nu au aceste cadre, atunci au anumite perioade de timp la dispoziție ca să, le, ca să le creeze și să le pună în aplicare. O altă problemă pe care am uh, căzut de acord fără probleme este utilizarea vehiculelor subacvatice telecomandate pentru uh, recoltarea de coral roșu. Acestea vor putea fi folosite în continuare până pe 31 decembrie 2015. Mm, se mai discută încă datele, dar cam aceasta ar fi data limită în principiu. Cu excepție, și așa cum încep cu excepțiile, cu excepția situației în care cercetătorii, rapoartele științifice, uh, estimează faptul că există un impact negativ asupra exploatării de coral roșu. Și apoi încă o temă foarte specială pe care ne-am concentrat, în legătură cu Marea Neagră și utilizarea sau interzicerea traulelor în Marea Neagră. Aici am acceptat ceva ce ni s-a părut o idee bună. Și Comisia s-a gândit la fel. Statele membre, cu adevărat afectate de această probleme, ar trebui să pună aplicarea regulamente în acest sens și astfel zona aceasta ar avea un regulament diferit față de alte zone, din diverse motive. În mod excepțional s-ar putea autoriza un număr limitat de vase care pot utiliza traulele și apoi, în momentul autorizării, se analizează situația. Am încercat să evităm riscuri sau crearea de precedente. De aceea Parlamentul a uh, introdus acolo o declarație în care se spune foarte clar că se permite statelor membre vizate că pot ajunge la acorduri care să pună în aplicare derogările pertinente, dar în niciun caz aceste dispoziții nu pot fi considerate un precedent. Astfel, evităm problemele pe viitor. Mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru colaborare. La trialoguri am avut uh, o colaborare foarte bună Și toate aceste lucruri se regăsesc în propunerile pe care le-au făcut și ei. Am lucrat la a rezolva problema date limită a vehiculelor teleghidate. Era o problemă delicată pentru comisie. Recomandarea era pentru 2014, de dată că am extins termenul. Și apoi am avut și măsurile tranzitorii. Comisia înțelegea că acestea trebuie să fie temporare și nu mai extinse în timp cum ne gândeam noi. În orice caz am aprobat uh, acordul cu mare majoritate. Consiliul este de acord și Comisia de asemenea, poate că ei ne vor explica mai bine despre ce vorba, dar, după cum spuneam, ei au fost de acord cu nuanțările aduse. Vă mulțumesc. Um, și ce facem noi aici? trans, traducem practic poziția Consiliului uh, Comisiei Generale pentru Prescuit în Marea Mediterană în um, măsurile luate și la nivel european. Vă mulțumesc. Merci, Gabriel. Je... Mulțumesc, Gabriel. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră și încep cu Clara Aguilera. E, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu poziția prezentată de către domnul raportor. Am fost de acord cu dumnealui. În numele grupului meu, Socialiștii și Democrații, aș dori să spun următoarele. Poziția pe care am constatat-o în uh, abordarea comisiei nu ținea seama de măsurile care se aplică deja la nivel național nu avea sens. Deja existau sisteme naționale în anumite state membre și așadar acestea trebuiau să fie ținute, eh, luate în seamă. Trebuia să abordăm poziția care se apropia cel mai mult de eh, poziția Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană. Pe scurt, așadar, nu pot spune decât că sunt de acord cu domnul Mato și că sperăm că el va înregistra progrese în această ultima etapă a negocierilor. Sprijin așadar în întregime cele spuse domnul Mato. Mulțumesc, Clara. Dau cuvântul colegei Tomașici, dacă dorește. Hvala lijepa. Pa evo. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte subcintă. Sunt de acord cu raportorul pentru că situația actuală din uh, regiune uh, este una în care um, statele membre permit utilizarea acestui echipament de pescuit în conformitate cu CGPM. Aș dori să adaug că pentru uh, pentru uh, pescuitul uh, uh, în apele croate, măsurile sunt foarte importante. Aș dori să subliniez că e foarte important să urmărim îndeaproape adaptarea noilor măsuri tehnici, pentru că regulamentul pentru Mediterană este depășit, a fost introdus înainte de reformă. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Enstrom. Tu, tu, tu as dit quelque chose à dire, non Aveai ceva de spus, nu? Izascun. Qui pour le groupe ALDE. De la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului Mato, colegul nostru, pentru eforturile depuse pe acest dosar. Nu am, nu rămân multe lucruri de spus. Sunt de acord cu conținutul textului la care s-a ajuns în cadrul trialogurilor. El, într-adevăr, ține seama de recomandările CGPM. Se respectă și decizia din 6 mai 2015 din această comisie. Apoi, amendamentele prezentate de grupul meu au fost luate în seamă. Pe de o parte, ne îngrijora ce să facem cu statele care au deja plane, planuri naționale în acest domeniu. Soluția care s-a adus în text și explicată către domnul Mato este satisfăcătoare pentru noi. Și apoi pe noi ne îngrijora coralul roșu. Soluția adoptată vis-a-vis -vis de sistemele utilizate pentru colectarea coralului roșu este satisfăcătoare. Punctul de vedere la care s-a ajuns este unul echilibrat și acum nu ne rămâne decât să aprobăm, să analizăm și să controlăm dacă măsurile propuse au fost corecte și dacă decizia noastră a fost oportună. Și vom putea face acest lucru pe viitor. Merci, Zaxun. Mulțumesc, Izascun. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Ricardo Serao. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Am un comentariu de ordin general. Cred că documentul uh, pe care îl discutăm aici se află într-o fază destul de avansată. Aș dori să reiau ce a spus uh, raportorul din umbră. Este un document bun. Cu toate acestea, aș dori să subliniez uh, o problemă majoră legată de zonele de pescuit din Marea Mediterană, pentru că stocurile halieutice din Marea Mediterană sunt într-o stare catastrofală. După cum uh, s-a spus uh, și mai devreme, unele dintre stocuri sunt uh, migratorii, deci suntem și noi responsabili de uh, situația dezastroasă din Mediterană. Avem mai multe comisii de gestiune, uh, organizații care sunt responsabile. Avem uh, Consiliul de Pescuit, avem organizația de la Barcelona și toate acestea uh, trebuie să trateze această problemă. Iar noi la Comisia pentru Pescuit trebuie să ne asigurăm că avem o privire de ansamblu asupra stocurilor de pește din zona mediteraneană, pentru că sunt foarte multe probleme acolo, refugiați, migranți și multe alte probleme, chestiuni umanitare, care afectează această zonă. Și nu putem să dăm deoparte problemele de pescuit, pentru că și ele afectează populația din zonele de coastă. Așadar, fac apel la indivizii interesați, la focurile interesate, să creeze planuri de acțiune și să implementeze o politică de protecție în aceste zone. Pentru că în multe state mediteranene nu există guvernanță suficientă. E nevoie de investiții sporite în economia albastră, care include expansiunea canalului uh, Suez și uh, mai multe mai mulți factori care influențează pescuitul în Mediterană. După cum am spus, uh, sunt probleme mari legate de stocurile haliutice. Avem nevoie de o gestiune integrată pentru că aici sunt implicate două continente. Este deci nevoie de o mai bună gestiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ricardo, pentru această intervenție. Domnul Giotto. Eh, Fac și complimente. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-l felicit pe colegul Mato pentru munca realizată și pentru că a ținut cont de preocupările noastre referitoare la Mediterană. În Mediterană, efortul de pescuit este mare și, de asemenea, există și dificultăți, mai ales uh, în partea de sud a Mediteranei. Războiul din Libia face ca foarte multe nave de pescuit din Sicilia, printre altele, să se găsească într-o situație dificilă. E greu uh, să se orienteze în apele teritoriale ale Libiei și să facă diferența între acelea și celelalte. Astfel, Comisia Europeană, dar și noi la Comisia pentru Pescuit, trebuie să deschidem o dezbatere privind situația stocurilor de pește și mai ales cu privire la situația din Mediterană. Ce reprezintă Mediterana astăzi, pentru că acolo este o miză foarte mare și o zonă care merge de la Marea Neagră până la Atlantic, care afectează întreaga Europa. Am făcut o treabă bună și mulțumesc colegului Mato pentru uh, Uh, tot ce a făcut și președintelui CADEC și tuturor participanților la discuție. V-am ascultat cu mare plăcere, mult timp și mă bucur că ați uh, profitat de experiența acumulată în mult, timp de mulți ani. Cred că Mediterana trebuie uh, abordată în mod mai exhaustiv. Trebuie să găsim soluții pentru Mediterana, pentru că astfel găsim soluții pentru întreaga Europa. Așadar, este o provocare uh, la Comisia PEș în interesul peștilor și al pescarilor, dar trebuie să mergem și mai departe. Trebuie să ne gândim că Mediterana înseamnă canalul Suez, înseamnă Crimea cu situația sa delicată, înseamnă Siria pe care nici o mai recunoaștem. Avem pe de-o parte ISIS, de cealaltă parte curzii, curzii care încearcă să um, obțină pacea în această zonă. Deci trebuie ca Europa să aibă o politică de calitate, nu doar pentru Europa în sine, ci pentru toată zona mediteraneană, pentru că această etapă va fi uh, hotărătoare pentru viitor. Mulțumesc domnului Mato și mulțumesc tuturor colegilor și vorbind de Mediterană, trebuie să privim dincolo de ea. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci am să-i dau cuvântul lui Fabrizio Donatella, care reprezintă astăzi Comisia în acest dosar. Aveți cuvântul. Oui, merci, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Comisia ar dori să mulțumească Uh, tuturor uh, participanților pentru munca deosebit de pozitivă pe care am desfășurat-o atât cu raportorul cât și cu Consiliul pe acest dosar. Ne aflăm într-adevăr la sfârșitul unei uh, activități care a mobilizat echipe la toate instituțiile. Comisia a mai exprimat în declarații uneori opinii divergente de ale celorlalte instituții dar, uh, după cum a spus și raportorul, uh, iată că am reușit să ajungem la un acord pe întregul text și cred că, dat fiind obiectivul pe care ni l-am stabilit să ajungem rapid la adoptarea unui regulament care să reflecte trei ani de decizii luate de uh, CGPM, rezultatul este extrem de important. Așadar, pe de o parte, trebuie să subliniem uh, rezultatul final, obiectivul pe care ni l-am uh, stabilit de a ajunge la transpunerea unor măsuri deosebit de importante, mm, mai ales în ceea ce privește uh, introducerea de dispozitive, de sisteme de exploatare pentru coralul roșu și pentru alte specii. Comisia dorește să sublinieze faptul că divergența de interpretare care face obiectul declarației nu prejudicează în niciun fel rezultatul final și sperăm să facem rapid progrese. Și încă o dată vă mulțumim. Mulțumesc și eu. Gabriel? Foarte pe scurt vreau să spun că le mulțumesc tuturor pentru colaborare. Aș vrea să mulțumesc și comisiei și Comisia, vreau să spun că trebuie într-adevăr să trecem peste niște obstacole foarte mari. Textul la care am ajuns este acceptabil pentru toată lumea și, într-adevăr, ne va fi de folos. Și acum avem o provocare în fața noastră. Statele membre care nu au aceste sisteme naționale sau încă nu le-au făcut, vor avea la dispoziție trei ani ca să le pună în aplicare. Și pentru viitor este importantă această regionalizare. Toți au spus acest lucru. Mediterana nu este o problemă, este o situație delicată și împreună trebuie să mergem înainte. Vă mulțumesc. Merci, Gabriel. Mulțumesc, Gabriel. Termenul de depunere a amendamentelor este 24, adică mâine. La Comisia PEș votăm în 12 octombrie și la plenară în sesiunea octombrie 3. Mulțumesc! Trecem acum la punctul 7. Obiectul este cum să uh, unificăm uh, um, controalele de pescuit în Uniunea Europeană. Doamna Toma de la Socialiști este raportor. Astăzi va avea loc uh, un prim schimb de opinii și dau cuvântul uh, colegei Toma ca raportoare. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc comisiei și coordonatorilor care au binevoit să introducă acest subiect al controlului pe ordinea de zi a comisiei noastre. Cred că este foarte important să verificăm, dat fiind că votăm uh, chestiuni cu caracter obligatoriu aici, recomandări, dar și chestiuni obligatorii, este important să vedem cum se aplică pe teren. Ideea este să impunem uh, controle unitare. Eu am fost uh, în mai multe state europene pe cheiuri și am văzut că toți pescarii și închipuie că în țara vecină e mai, uh, sunt mai legere controlele decât în, în țara lui. Că dincolo de frontieră sau de unde era înainte frontiera se trișează și că în țara lui nu se trișează. M-am gândit că aici este o problemă de elucidat dintr-un motiv simplu atunci când există senzația că de partea cealaltă practicile sunt mai laxe uh, și că tu ești controlat mai strict, atunci se creează un sentiment de nedreptate și se um, creează și ideea de a nu respecta regulile. Iar uh, în interesul nostru este ca pescarii să nu se simtă în concurență, să nu aibă senzația că la alții e diferit. Și asta pentru ca regulile să fie respectate cât mai mult. Cam asta a fost uh, punctul de pornire. Și e până la urmă o idee destul de banală în Parlamentul European. La acest punct și la altele avem nevoie de armonizare. Noi, ca legiuitori, după cum spuneam, votăm reguli extrem de stricte și este logic ca uh, la un moment dat să verificăm cum sunt realmente puse în aplicare sau cum nu sunt puse în aplicare. Așadar, în această idee a raportului de inițiativă intră o uh, analiză, o imagine a controlului. Asta o să-mi spuneți, Poate că va trebui să facem recomandări Comisiei și statelor membre și apoi um, ar fi bine să um, stabilim niște obiective pentru acest raport. E mai degrabă un raport de anchetă decât un raport um, legislativ. Baza uh, juridică e foarte simplă, avem patru regulamente, 768 din 2005, referitor la Agenția Comunitară de Control a Pescuitului, apoi 1005-2008 Sistemul Comunitar privind pescuitul ilegal și nedeclarat, Regulamentul de control a pescuitului, cel de bază, din 2009, și apoi Regulamentul 404-2011, raportul privind, regulamentul privind executarea celuilalt regulament, care are foarte multe pagini și articole și 37 de anexe. Ca să vă fac poftă, vreau să vă dau câteva prime elemente în urma unor uh, întâlniri informale pe care le-am avut. În primul rând, când ne întrebăm unde au loc controlele, ne dăm seama că în diferitele state acestea nu au loc în același moment, nu sunt totdeauna pe mare, nici pe mal, nici și una și alta. Situațiile sunt foarte diferite. Apoi, se pune întrebarea cine face controlele. Uneori e o singură administrație, ca în Italia, alteori există multe straturi de agenți de control. Apoi, ținta se controlează doar pescuitul profesionist sau pescuitul de agrement sau amândouă. Cea de-a patra întrebare pe care o am deocamdată este aplicarea sancțiunilor. Și aceasta este probabil una din chestiunile cele mai spinoase, pentru că un studiu al Parlamentului European din 2014 arată că foarte multe state membre recurg la proceduri extrajudiciare, la sancțiuni negociate și altele la proceduri um, judiciare. Și în ultimul rând, chestiunea agenției, care este un instrument de armonizare, instrumentul de armonizare cel mai important, dar cred că știe toată lumea, competențele agenției sunt mult prea limitate, statele membre sunt singurele care au de fapt competențe în domeniul controlului și sigur că și fondurile sunt foarte limitate. Am să mai adaug un punct identificat, un punct legat de tehnologie, dar care este interesant, și anume chestiunea datelor, pentru că datele legate de pescuit nu sunt totdeauna unitare sau compatibile între diferitele state și Comisia îmi va spune dacă greșesc sau nu, dar am senzația că datele Comisiei uh, PEș nu sunt actualizate la ora actuală așa cum ar trebui. Cam acestea sunt propunerile pe care le-am de făcut deocamdată, e chiar un prim schimb de opinii și nu mai mult, dar insist, aș dori să Lucrăm în strânsă colaborare pentru că venim din uh, zone diferite, avem uh, viziune difer o viziune diferită, cunoștințe diferite. Eu vorbesc uh, pentru, în numele unei țări care are coaste foarte diferite, mai multe părți și am nevoie de contribuția dumneavoastră. Poate că vom organiza și o audiere cu siguranță vom avea ocazia să ne împărtășim uh, diferitele experiențe. Deci eu doresc să lucrez în strânsă colaborare cu raportorii din umbră și uh, la sfârșitul acestei uh, activități să producem un document util pentru statele membre, pentru Comisia Europeană și care să ne permită să ne ameliorăm munca legislativă. Mulțumesc pentru atenție. Si, Isabel. Mulțumesc, Isabel. În calitate de raportor din umbră de la PPE aș dori să fac și eu niște observații înainte de a da cuvântul colegilor. În primul rând doresc să-ți mulțumesc pentru munca depusă. E adevărat, chestiunea armonizării uh, controalelor uh, în domeniul pescuitului este esențială pentru PCP. Raportul din proprie inițiativă pe care îl pregătești este o ocazie pentru noi toți să facem propuneri pentru o revizuire a documentului de control. E un raport din proprie inițiativă, dar ne va ajuta în pregătire, pentru că controlele sunt temelia PCP. De aceea, uh, în FEAMP am și alocat fonduri foarte importante pentru controle, iar acum statele membre trebuie să folosească această sumă. E necesar să mobilizăm statele membre ca să folosească banii, e responsabilitatea lor, și fac apel la comisie să fie foarte exigentă pe acest punct. Pe de altă parte, o armonizare a controalelor trebuie să uh, antreneze și o armonizare a sancțiunilor. După cum spunea Izabel, e foarte important, pentru că dacă fiecare impresia că la ceilalți e altfel, nu e ușor. Dar regulamentul de control per, uh, prevede permisul cu puncte dar uh, diferențele de aplicare între statele membre sunt foarte mari, deci cred că este esențial să ameliorăm acest lucru. Apoi, eficacitatea controalelor depinde foarte mult și de munca de coordonare desfășurată de agenția de la Vigo. Parlamentul în fiecare an decide ce fonduri să-i fie alocate și este foarte important. Noi dorim ca fondurile alocate agenției de control să fie cel puțin păstrate la același nivel, ba chiar cândva Uh, sporite. Apoi vreau să vă mulțumesc pentru că ați adoptat proiectul meu pilot referitor la supravegherea europeană a pazei de coastă. Dacă Comisia pentru Bugete va confirma și apoi plenara, după cum cred că se va întâmpla, Uh, acest raport, acest studiu va permite să coordonăm mai bine munca autorităților de bază din domeniul maritim. Sigur că avem și situația migranților. Eu încerc să impun acest text din 2010, iar acum, când au sosit migranții, toată lumea și-a dat seama că ar fi important să avem o coordonare a bazei de coastă. Dar e un pas făcut mai întâi în Parlament, deci vă mulțumesc tuturor și mulțumesc lui Isabel pentru munca sa. Aș dori acum să dau cuvântul doamnei Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și Isabelei pentru explicațiile pe care ne a oferit. să vorbim despre lipsa de încredere din acest sector vis-a-vis -vis de controle. Într-adevăr, mulți spun că pe mine mă controlează mai mult decât pe ceilalți, mă sancționează mai mult decât pe ceilalți. Sau nu mă sancționează, dar mă controlează mereu. Obiectivul principal al acestei inițiative ar trebui să fie eliminarea neîncrederii. Ar trebui să ne întrebăm cum putem face acest lucru. Ca să eliminăm neîncrederea, eu cred că ar trebui să facem câteva lucruri elementare. Și avem și o întrebare aici. Există voință politică din partea statelor ca să abordăm această întrebare? Nu îmi este clar. În al doilea rând, trebuie să consolidăm Agenția Europeană și să-i acordăm mai multe competențe. Cred că ea ar trebui să fie o agenție, la fel ca toate celelalte agențiile din celelalte domeniile vizate la diverse comisii am discutat despre rolul agențiilor în momentul în care am avut de-a face cu o criză sau alta. Așadar, cred că agenția în acest domeniu ar trebui să aibă competențe mai clare și una dintre ele ar trebui să fie aceea de a armoniza, de a uniformiza ce fel de date vom strânge, unde le vom strânge și cum le vom strânge. Niciodată nu vom reuși să facem un control serios și riguros dacă nu suntem în stare să, con- să comparăm datele statistice din diversele state membre. Acesta ar trebui să fie primul rol al agenției consolidate. În al doilea rând, există neîncredere și între statele membre. Nu am să vorbesc despre neîncrederea dintre deputați, în momentul în care există o situație sau alta, dar ar trebui să Milităm pentru un registru european. Registrul european ar face, ar avea un impact pozitiv asupra PCP. Ar crește transparența și aceasta este esențială ca să eliminăm neîncrederea peste tot. Eu aș susține un astfel de registru european pentru că este nevoie de el ca să putem uh, unifica, uniformiza criteriile pentru strângerea datelor. Într-adevăr, ne referim aici la regionalizare, am susținut regionalizarea și trebuie să responsabilizăm fiecare sector vis-a-vis -vis de munca pe care o desfășoară și de felul în care o desfășoară. Trebuie să ne punem o întrebare. Putem miza pe agenția europeană să-i acordăm personal european care să facă aceste controle ar fi încă o garanție ca aceste, garan- ca aceste controle să se realizeze uh, armonizat la nivel european. Formulele sunt clare, în opinia mea, și în concluzie am să pun o întrebare. Nu știu dacă există voință politică. De aceea eu sugerez ca în raportul pe care îl dezbatem acum să intre câteva dintre întrebările pe care le-am uh, pus eu aici, acum. Și dacă nu, atunci vă anunț încă de pe acum că voi prezenta amenamente în acest sens. Dacă cu adevărat credem că vrem să facem lucrurile așa cum trebuie, aceste propuneri pe care le fac eu nu ar trebui să îngrijoreze pe nimeni. Ba din potrivă, ar trebui să fie susținute în momentul în care ne gândim la reforma politicii de pescuit. Domnule Mato. Ne mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, și eu cred că este o temă importantă și utilă pentru a lupta împotriva pescuitului ilegal și pentru a proteja piața internă și să protejăm și consumatorii. Însă ne aflăm într-o situație paradoxală. Avem o piață unică, unificată, dar controlele de acces la această piață sunt delegate, ca să spun așa, sau rămân încă responsabilitatea statelor membre. Așadar, avem un paradox, dar avem și instrumentul care omogenizează situația, cele două regulamente. Trebuie să le aplicăm. Trebuie să umplem golurile, lacunele. Articolul 8, de exemplu, spune că trebuie controlate 5% dintre debarcări. Apoi trebuie verificate documentele și toate acelea. Însă nu se vorbește despre un procent minim. Ar putea să existe un procent minim de verificări. Un punct de referință specific, un procent anume, o analiză de risc care să analizeze de unde provin peștii, cei cu documentele acelea sau un procentaj minim, minim de verificări necesare. De aceea eu cred că în regulament există prevederi pentru controle omogenizate, uniformizate, însă avem nevoie de voință și de personal calificat care să facă aceste controle. Deci avem nevoie de personal care să se ridice la înălțimea uh, provocării. La Schengen avem o pază europeană a frontierelor, dar nu este nevoie să avem uh, o gardă europeană a pescuitelor. Nu avem nevoie de 60-80 de mii de funcționari în plus în momentul în care uh, deja nici suntem criticați pentru o prea mare birocrație. Dar ce trebuie să facă funcționarii naționali, regionali sau care ar fi ei? trebuie să aplice, să pună, să aplice legea europeană. De câțiva ani spun că 50% din respingerile de import uh, deci 50% din respingerile de import de pescuit la frontieră a fost realizate de către autoritățile spaniole și restul 50% în restul Uniunii Europene. Deci această situație ne arată, ne arată faptul că trebuie să aplicăm legislația europeană așa cum trebuie și funcționarii care fac acest lucru trebuie să utilizeze metode omogene și comparabile cu cele din celelalte state membre. Nu putem permite ca peștii să intre în Europa pe calea cele mai mici rezistențe, pentru că atunci vom avea probleme. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Clara. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegei Isabel Toma pentru prezentarea făcută. Sunt de acord cu antevorbitorii. Este o chestiune extrem de importantă. Putem constata când mergem în port, în rândul pescarilor, când vorbim cu reprezentanții sectorului pescuitului, avem această senzație că pe ceilalți îl controlează mai puțin și pe mine mai mult. Indiferent unde merge, aceeași senzație este. Dacă mergem în Spania, de exemplu, în Andaluzia, de exemplu, mereu spunem că în Galicia sunt mai puțin controlați. Iată, situația aceasta este în aceeași țară. Spaniolii spun acest lucru, spaniolii spun că italienii sunt controlați mai puțin decât spaniolii. Pe mine mereu m-a surprins această situație. Așadar, cred că situația în care ajungem este imposibil de suportat. Trebuie să facem ceva. Cu colega Isascun, deci pe colega Isascun o înțeleg când își pune întrebarea dacă există, dacă există sau nu voință politică. Și eu am această întrebare. Însă noi la Comisia pentru Pescuit avem obligația de a face ceva. De asta existăm, ca să facilităm situația. raportul trebuie să aducă un sprijin important, idei că e nevoie să facem ceva, să uniformizăm controlele în sectorul pescuitului. Trebuie să uniformizăm controlele și să mergem într-o direcție comună. De asemenea, trebuie să ne concentrăm și pe importuri. Deci aici există diferențe și la nivelul importurilor, controlelor în momentul importului. Și aici avem uh, această senzație de neîncredere, controle distincte în state membre diferite. Toate sectoarele afectate au impresia că există un dezechilibru în felul în care sunt tratați ceilalți. De aceea cred că ar trebui să apelăm la Agenția Europeană pentru Pescuit. Dacă controlele sunt naționale și entitatea competentă ar trebui să fie agenția. Situația însă este imposibil de uh, abordat. Agenția nu are competențele necesare pentru a face ce ar trebui să facă. De aceea, Cred că trebuie să îi acordăm competențe noi sau să vedem ce putem face, cum funcționează de fapt agenția, ce posibilități putem să îi acordăm. Nu putem să îi acordăm foarte multe responsabilități, dar nu și competențele necesare pentru a le duce la bun sfârșit. Apoi, în ceea ce privește coordonarea, în cazul pescuitului ilegal, este extrem de important să fie uniformizate controlele. Trebuie să adresăm problema pescuitului ilegal. Situația este la fel și acolo. Eu o sprijin pe colega Isabel, Toma. Cred că Munca pe care a făcut-o a fost foarte bună. Cred că nu este ușor deloc și cred că din punct de vedere politic nu știu dacă se va bucura de sprijin. Este într-adevăr o problemă. Controlele sunt o responsabilitate națională. Și pe uh, acest plan, bineînțeles, sunt relevante și chestiunile politice. Dar trebuie să rămânem fixați pe obiectivul final, uniformizarea controlelor și să mergem înainte să mergem înainte atât cât putem. Este obligația noastră și sunt absolut convinsă de faptul că Isabel Toma va avea succes în acest raport din proprie inițiativă și voi colabora cu ea ca să îmbunătățim raportul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Clara. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci îi dau cuvântul comisiei lui Ernesto Peniastrano. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, aș dori să salut inițiativa domnului Thomas. Este extrem de interesantă pentru comisie. Și momentul în care vine această inițiativă este extrem de oportun. După cum știți, comisia a identificat problema simplificării și îmbunătățirii regulamentului de control din 2009 a identificată această problemă drept una dintre marile obiective ale inițiativei REFIT. E o problemă importantă deoarece controlele sunt extrem de importante nu doar în contextul bunii, bunei puneri în practică a PCP, ci și în contextul în care dorim să luptăm împotriva pescuitului ilegal și directiva împotriva pescuitului ilegal și neînregistrat dă rezultate. De aceea este important ca Uniunea Europeană să aibă standarde de control ireproșabile. Nu putem sancționa țări terțe dacă noi, între noi, nu putem să dăm dovadă de un comportament ireproșabil. Așadar avem două obiective. Să îmbunătățim regulamentul, să-l facem mai inteligibil, mai puțin împovărător, mai ușor de pus în aplicare și, în locul 2, trebuie să îl folosim drept un instrument pentru a îmbunătăți situațiile care încă trebuie îmbunătățite în ceea ce privește PCP. Sunt complet de acord cu doamna Thomas și cu antevorbitorii. Experiența mea personală arată aceleași lucruri când mergem în diverse state membre sau în regiuni diferite din cadrul unui stat membru, toți pescarii au impresia că sunt cei mai controlați și toți, fără excepție, au impresia că vecinii sunt mai puțin controlați. Iată, problema neîncrederii este fundamentală. Dacă pescarul și administrațiile naționale nu au senzația că toți sunt tratați egal, atunci controlele nu pot avea succes. Este esențial așadar ca în Europa să aibă loc controle serioase și toată lumea să aibă senzația că li se cere la fel de mult ca și vecinilor. După cum a spus doamna Bilbao, trebuie să clădim încrederea și este un obiectiv fundamental pentru acest regulament. Doamna Thomas se va confrunta cu foarte multe provocări, dar cred că unul dintre ele este mai important și o rog să fie cât mai creativă în propunerile pe care le va face aici. Deci care este această provocare? Există câteva forțe care se bat cap în cap. Pe de o parte avem dorința de a crește încrederea și de a ajunge la șanse egale pentru toată lumea. Și pe de altă parte avem problema complexității administrative. Doamna Tomas a referit la regulamentul 404, care are aproximativ 100 de articole și 3, peste 30 de anexe. Să fie un moft? Nu, toate aceste norme foarte stricte sunt rezultatul tocmai al uh, încercării de a ajunge la șanse egale pentru toată lumea. Statele membre sunt cele care ne spun ar trebui să avem legislație în acest domeniu în așa fel încât să existe șanse egale. Dacă ne dorim șanse egale, atunci trebuie să înțelegem faptul că uneori ajungem la suprareglementare. Această provocare este extrem de mare pentru doamna Thomas. Cum să ajungem la șanse egale dar cu legislație mai puțin împovărătoare. Cele două lucruri se bat cap în cap. În căutarea echilibrului adecvat, aceasta este problema cea mai mare. Și trebuie să ne concentrăm pe ea în mod special. Cum vom câștiga încrederea celor vizați și șansele egale și în același timp să simplificăm normele? Comisia are un roadmap pentru refit și, după cum bine știți, în această foaie de parcurs, Comisia va comunica care este situația în primul trimestru din 2016 și Comisia va prezenta o evaluare a regulamentului actual. Cred că această evaluare va fi piatra de temelie a ceea ce vom face pe viitor. Vom putea afla ce funcționează bine, ce nu funcționează bine și vom avea idei foarte clare cu privire la ce trebuie să facem pe viitor. Comisia va pregăti acest raport, bineînțeles, la începutul anului viitor și se va baza pe o consultare publică, pe un studiu, pe consultări informale cu statele membre. Însă acest raport, din propria inițiativă al doamnei Thomas, va fi și el un element fundamental în pregătirea raportului nostru al Comisiei. Așteptăm cu maxim interes raportul doamnei Tomas. Doi antevorbitori s-au referit la o chestiune foarte interesantă. Au statele membre voința de a îmbunătăți situația? Nu știu. Este responsabilitatea lor. Dar doresc să spunez un lucru. Regulamentul actual a fost ultimul dintre, regulament, dintre marile regulamente din PCP, care s-a adoptat înainte de tratamentul de la Lisabona. S-a adoptat înainte de codecizie, așadar regulamentul de astăzi este un regulament al Consiliului. Viitorul consi- uh, regulament modificat, nu se știe când se va modifica, va fi primul regulament de control adoptat prin codecizie. Așadar, întrebarea dacă statele membre au sau nu voință politică, vă adresez vouă și subliniez faptul că viitorul regulament va fi prin codecizie. Deci veți avea 50% din voci în viitorul regulament. După aceste comentarii inițiale, nu pot decât să îi urez mult succes um, doamnei Tomas și aș dori să o asigur că noi de la comisie o vom sprijini cu orice informații, date, valori de care are nevoie. Deci vom colabora pe deplin cu doamna Tomas. Vă mulțumesc. Merci, Ernesto. Euh, je repas... Vă mulțumesc. Îi dau din nou cuvântul lui Isabel Toma. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țin să îi mulțumesc domnului Peniaslado pentru încurajările sale și mulțumesc și colegilor pentru sprijinul acordat. Da, așa cum uh, spunea și doamna Bilbao și alții, problema cea mai mare este cea a neîncrederii, care trebuie îndepărtată. Inițiativele despre care ați vorbit și care sugerau uh, consolidarea competențelor agenției. Ei bine, în această privință cred că se poate ajunge repede la un acord, mai ales în ceea ce privește armonizarea datelor. Dar există și uh, obstacole, mă rog, uh, discuția va continua cu Comisia în această privință. În ceea ce privește lipsa de încredere între statele membre și chestiunea transparenței, uh, Acestea fac parte din mizele cele mai importante ale controalelor. Regionalizarea nu este nici de cum incompatibilă cu o armonizare europeană, din punctul meu de vedere. Nu înseamnă că dacă adaptezi uh, la nevoile terenului obligațiile, atunci uh, obiectivele nu vor mai fi armonizate și respectate în mod unanim. Și apoi mai am o observație în, în privința obligației de control. E adevărat că unele state membre uh, se axează pe un control cantitativ, altele pe uh, controlele de risc. Deci e vorba despre două metodologii diferite de control, care ar trebui totuși să convergă. Pentru că până la urmă mulți privesc aceste diferențe drept o nedreptate. Domnule Peniaslado, dacă îmi permiteți, e adevărat că nu putem să arătăm cu degetul statele terțe dacă noi în UE nu suntem riguroși. Dar nu îi putem sancționa pe pescarii noștri dacă noi nu uh, impunem controle riguroase asupra importurilor. Și țin să vă reamintesc uh, um, povestea nefericită cu Filipinele. O să o repet de câte ori va fi nevoie. Uh, treaba cu Filipinele nu e deloc un exemplu bun pentru pescarii noștri și în niciun caz așa nu vom reuși să impunem respectarea regulilor în Uniunea Europeană. Mai am două, trei mici observații. Nu, de fapt una singură. Și am să închei. Eu consider că Parlamentul European are tot interesul să informeze pe pescari, să le aducă la cunoștință faptul că noi stăm cu ochii pe aceste chestiuni, că noi verificăm că regulile sunt respectate în mod armonizat, dar și că acestea sunt făcute în mod riguros, mai ales în ceea ce privește importurile de produse de pescuit Tocmai de aceea vorbeam despre rapoarte mai devreme. Tocmai pentru că Parlamentul trebuie să comunice în lung și în lat în privința faptului că noi ne aflăm pe teren și uh, luăm uh, și că urmărim cu cea mai mare atenție uh, niște controle armonizate și riguroase și echitabile. Mulțumesc, Izabel. Cel de-al doilea schimb de opinii pe această chestiune va avea loc în 10 decembrie. Audierea publică va fi în 17 sau 18 februarie, rămâne să se confirme această dată. Proiectul de raport va fi prezentat în 16 sau 17 martie. Amendamentele pot fi depuse până în 21 martie în mod normal. Vot în comisie 18-19 uh, aprilie și vot în plenară în uh, luna mai, cea de-a doua sesiune din luna mai. Prevăzuse să modific uh, ordinea de zi și trecem acum la punctul 13, chiar dacă nu v-am adus la cunoștință acest lucru dinainte. Uh, E vorba despre raportul de misiune eh, pe care ni-l va prezenta Gabriel pe scurt. E vorba despre misiunea la Milano, în Italia, Expo Milano, 20-22 iulie. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Aveți cu toții rezumatul în față. Am fost în datele respective la Milano. Eu am fost președintele delegației, au venit Carlos Iurgais, Pagmian și Ricardo Serau, ne-au însoțit și Renata Briano. A fost o vizită interesantă. Inclusiv vizitarea, am vizitat pavilionul Italiei, Spaniei, Franței, Japoniei, Chinei, Uniunii Europene, Chile, precum și districtul Mâncarea Viitorului. Și ne-am, am avut întâlniri bilaterale foarte interesante cu Centrul Comun de Investigații și cu ministrul de pescuit și de economie din Republica Islamică a Mauritaniei. și cu cooperative itali italiene. Cred că a fost o idee foarte bună La Expo, într-adevăr, ne-am concentrat mai mult pe chestiuni de alimentație și, din punctul de vedere al pescuitului, erau mai puține chestiuni. Nu am să vă explic ce am văzut la fiecare stand, aveți în rezumat. Dar reuniunea cu ministrul de pescuit din Mauritania a fost foarte interesantă pentru că tocmai ratificaserăm acordul cu Mauritania. I-am spus care sunt îngrijorările noastre, nu doar cu cefalopodele, ci și cu posibilitățile de debarcare în anumite porturi ale Uniunii Europene, în cazul acesta insule Canare. Ce ne-a spus el? Cu tot ce putem tot ce pot face ei ne ajută foarte mult, cât de mult dorim, dar dacă ne aplicăm, dacă respectăm legile lor. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții Alianței Cooperativelor Italiene. Am făcut un tur de revistă al tuturor temelor care vizează pescuitul italian Isabel de Deriba, strategia adriatică, economia albastră, CGPM, toate aceste lucruri care viza, vizează direct pescuitul italian. Vizita a fost foarte interesantă. Am uh, fost un pic pe fugă, am murit de cald, dar oricum, cred că din punctul de vedere al acestei comisii a fost o reuniune foarte interesantă și am avut oportunitatea, cei care au mers acolo, să prezentăm poziția Parlamentului European și Comisiei pentru Pescuit din Parlamentul European. Am fost și la standul Uniunii Europene și dacă cineva are nevoie de clarificări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Altfel, aveți rezumatul în fața dumneavoastră, îl puteți citi. Mulțumesc! Gabriel. Mulțumesc, Gabriel! Țin să subliniez faptul că printre noi tocmai au sosit uh, uh, colegi pe care îi invit să-și spună căștile, mă rog, mai puțin cei care pricep franceza fără nicio problemă. Deci țin să urez bun venit uh, oaspeților uh, doamnei Rodust. Vă mulțumesc pentru prezența voastră aici. E foarte important ca tinerii să asiste la aceste dezbateri și aceste lucrări. Îi voi da acum cuvântul colegului Serao Santos. Santos. Da, am două, trei observații în ceea ce privește vizita la expoziția universală de la Milano. Îi mulțumesc înainte de toate lui Gabriel uh, de Mato, care a fost uh, șeful misiunii noastre. A fost un, uh, o misiune foarte prietenoasă și foarte plăcută. dincolo de faptul că el uh, muncește foarte bine, a și organizat deplasarea aceasta impecabil, alături de întreaga echipă care s-a ocupat de organizarea acestei misiuni. Cei din uh, ne-am întâlnit de asemenea cu cei din uh, Micronezia și din uh, și Polinezia. Am vizitat multe pavilioane Uh, și pe cele organizate de țările lusofone. <clears throat> Această expoziție, de fapt toate aceste expoziții au și un um, ton ușor amar atunci când este vorba de mesajul dezvoltării durabile care ar trebui să fie transmis. S-a făcut uh, multă, uh, se face multă publicitate în uh, jurul acestor chestiuni de dezvoltare durabilă. Gândiți-vă la ce se întâmplă acum cu Volkswagen și tot tamtamul pe care l-a creat cazul Volkswagen. Dar ce vreau să spun este că de multe ori aceste evenimente sunt transformate în trâmbița publicitară a unor mari companii um, sunt fel și fel de companii petroliere care se bat cu pumnul în piept că salvează delfinii. Este important ca noi, europarlamentarii, să sprijinim campaniile de informare și uh, transparența. Dar încă o dată, această misiune s-a desfășurat uh, impecabil și a fost extrem de plăcută și țin să-i mulțumesc lui Gabriel încă o dată. Da, și eu vreau să-i mulțumesc uh, excelenței sale, ambasadorul Comisiei PEș la expoziția universală, Gabriel Mato. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, prezentare a Comisiei în privința actelor delegate și actelor de punere în aplicare. Nu mai avem acte delegate de la ultima noastră întâlnire. Ehm, se va continua evaluarea actelor delegate. Regulamentul din 28 iunie 2015, în completarea regulamentului Parlamentului și Consiliului, în privința criteriilor pentru corecțiile financiare și aplicarea corecțiilor financiare forfetare. Așa cum s-a spus și la ultima noastră reuniune, termenul um, examinării este 21 octombrie. La ultima noastră întâlnire, o reprezentantă din partea Comisiei a prezentat acest act delegat și a răspuns în întrebărilor noastre. Eu propun uh, aprobarea acestui act delegat Comisia ne-a transmis de asemenea două proiecte de acte de punere în, apl- în aplicare, vorba de regulamentul de punere în aplicare a Comisiei de modificare a regulamentului 494 din 2002 în ceea ce privește obligația de debarcare și regulamentul de punere în aplicare a Comisiei prin care se modifică regulamentul de punere în aplicare 404-2011 în ceea ce privește modalitățile de aplicare a regulamentului 1224 din 2009 ale Consiliului prin care se creează un regim comunitar de control um, care să asigure respectarea regulilor PCP. Uh, Vă reamintesc că noi nu avem puterea, competența de a ne opune actelor de punere în aplicare, dar uh, dacă vreți puteți adresa întrebări comisiei. În primul rând în ceea ce privește regulamentul 494-2002 uh, în ceea ce privește obligațiile de debarcare. Alineatul 7 modifică alineat, alineat, articolul 13. Uh, este vorba despre uh, continuarea până la 31 decembrie 2017 a folosirii unui uh, formular pe hârtie. Jurnalul de bord electronic nu este obligatoriu decât pentru navele mai mari de 12 metri Um, navele mai mici de 12 metri pot, uh, pot folosi un uh, jurnal nu uh, digital, ci unul pe hârtie. Dar ce se întâmplă după 2017? Se va trece la în mod exclusiv la registrul electronic, jurnal de bord electronic sau va continua și existența celui pe hârtie? La alineatul 4, de asemenea, al așa regulament de punere în aplicare, președintele își cere scuze la interpreți pentru rapiditatea cu care a citat toate aceste date. Deci la alineatul 4, prin care se modifică uh, uh IMO pentru mai multe vase, cele mai lungi de 24 de metri, care uh, Um, navighează în um, apele europene, cele mai mari de 24 din afara uh, zonelor europene, însă ICAT a adoptat anul trecut o recomandare prin care se obligă navele mai mari de 24 de metri din uh, zonele convenției să aibă acest număr pentru a putea fi registrate în uh, registrul ICAT. Deci întrebarea mea e următoarea. De ce Comisia propune să se meargă mai departe? Mai sunt și alte întrebări din partea colegilor? S-ar părea că nu. Dau cuvântul deci Comisiei pentru răspunsuri. Doamna Izabel Pere, din partea Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. La prima dumneavoastră întrebare, nu există niciun fel de modificare în ceea ce privește regimul vaselor între 10 și 12, 12 metri, în ceea ce privește jurnalul de bord pe hârtie. Se schimbă, în schimb, modelul acestui jurnal pe hârtie. Această modificare se face tocmai pentru a ține seama de obligația de debarcare și pentru a se nota mai clar și mai complet uh, care sunt capturile uh, aruncate înapoi în uh, mare. Deci, practic, se permite folosirea stocurilor actuale, mă rog, jurnalele, până în 31 decembrie 2017. De acolo încolo se va folosi noul model. Practic nu se schimbă deloc uh, obligațiile pentru vasele de 10 până la 12 metri. Modelul se regăsește în anexa regulamentului 404. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, este vorba despre o măsură întreprinsă de comun acord cu statele membre în uh, cadrul luptei noastre împotriva pescuitului ilegal. Numărul IMO, numărul de identificare unic, este un instrument foarte important. Grație acestuia se poate trasa uh, navigația unui vas în, uh, pe toată perioada de viață indiferent de schimbarea numelui, pavilionului, proprietarului și așa mai departe. Deci se asigură astfel trasabilitatea întregii vieți a unui, a unui vas de pescuit. O obligație pe care vrem să o uh, impunem atât pentru navele noastre cât și pentru uh, navele din afara, din afara Uniunii Europene. Toate organizațiile au adoptat acest, uh, acest uh, document cu un uh, prag de 15 metri. Procedura este foarte simplă și gratuită. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri foarte la obiect pe care mi le-ați dat. Mai există întrebări în privința actelor delegate și de punere în aplicare? Werner, ai cuvântul. Danke für die kurze und präzise Antwort. Mulțumesc pentru răspunsul uh, scurt și la obiect. Cred că înseamnă că pentru toate navele de la 50 de metri încolo e nevoie de un număr de înregistrare codificat electronic. Acesta trebuie atunci să treacă și în sistemul de informare al navei, să fie transmis prin satelit, ca să avem o monitorizare și să știm exact ce uh, nave de pescuit uh, uh, sunt prezente. În Germania avem așa ceva. Despre asta e vorba? Moi, c'est ce que j'ai bien compris. Isabelle, je vous en prie eu așa înțelesesem, Izabel, v-aș ruga să, să repetați întrebarea, nu am uh, auzit-o în întregime. Ja, ich habe recht. Dacă am înțeles bine că toate navele de pescuit de la 50 de metri, începând de la 50 de metri, trebuie să fie prevăzute cu un număr de ordine care să fie codificat electronic și să fie transmis prin uh, satelit pentru ca autoritățile de pescuit să-l poată verifica? Și dacă este așa, înseamnă că este ca la noi în Germania. Atunci când o navă de pescuit părăsește portul, trebuie să se anunțe la autorități și acest lucru se înregistrează, după cum ați spus și dumneavoastră, și se monitorizează uh, în ce zonă de pescuit se află, cu ce viteză circulă și apoi când nava se întoarce, se monitorizează totul exact. Deci asta se va întâmpla și prin sistemul pe care l-ați prezentat. Asta voiam să vă întreb. Non, en fait. Non, ici... Nu, nu e vorba nici de cum de a trasa în timp real mișcările navei. Există deja un uh, sistem prin satelit, un altul, care vizează tocmai asta. Nu, aici e vorba despre înregistrarea în fișierul flotelor din Uniunea Europeană. Așa cum uh, uh o impune noul regulament PCP. Deci e vorba despre trasarea uh, vieții vasului și nu o trasabilitate în timp real a activității acestuia. Da, e vorba de două lucruri cu totul și cu totul diferite. Uh, supravegherea prin satelit a mișcărilor vasului, pe de o parte, și cu totul și cu totul altceva Uh, viața vasului uh, unde a fost construit și apoi sub ce pavilioane a trecut, uh, prin mâna căror proprietar și așa mai departe. Bun. Păi, cred că cu asta am încheiat ordinea de zi a lucrărilor din această dimineață. Ne reîntâlnim la orele 15 o uh, oră la care avem un, uh, o întâlnire cu ministrul pescuitului din Norvegia. Poftă bună, dragi colegi!